conform uh, regulii 135 din regulamentul de procedură. Și începem cu cazul lui Ibrahim Halawa, care se confruntă cu pedepsa cu moartea. Are cuvântul acum minut domnul Corao. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Um, Harawa riscă pedeapsa cu moartea. Este acuzat de o serie de delicte care cu toate se regăsesc în legea privind protestele. Să spunem lucrurile clar, dragi colegi. De când al-Sisi guvernează Egiptul, știm că situația în această țară este delicată. Trebuie să menținem dialogul cu această țară, având în vedere situația sa geografică și de, geopolitică și tensiunile din jurul Egiptului. Dar nu este acceptabil din partea noastră ca legi ca aceasta să fie folosită și ca cineva să riște, riște pedeapsa cu moartea doar pentru că nu e de acord cu regimul. Deci trebuie să mobilizăm aceste posibilitate de dialog pe care au multe state membre cu Egiptul pentru a face presiuni pentru ca o astfel de lege să fie revocată și Ibrahim Halawa să fie eliberat. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum un minut are cuvântul domnul Demesmacher. Stimați colegi, Stă pe jos într-o celulă din Egipt, este bătut, este torturat. Așa și-a sărbătorit Ibrahim Halawa uh, aniversarea a 20 de ani acum, de curând. De ce? Pentru că și-a exercitat dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire. Greva foamei pe care o face este un uh, mod de a atrage atenția comunității internaționale. Revoltele din 2013 uh, au dat o voce celor oprimați în Egipt. E clar că frăția musulmană nu voia să-i asculte pe disidenți, dar mă întreb dacă puterea actuală este mai puțin autocrată, dacă libertățile individuale nu sunt cumva în continuare limitate în Egipt, exact ca pe vremea lui Mubarak încălcările, limitările drepturilor omului și uh, pasibilitatea de uh, pedeapsă cu moartea nu sunt ceea ce au cerut egiptenii în uh, Revoluția lor democratică. Eu fac apel la eliberarea lui Ibrahim Halawa și a altor sute de deținuți pentru a li se garanta un proces echitabil și pentru ca Egiptul să devină un exemplu în regiune. Mulțumesc, un minut 30, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Halawa a fost arestat când avea șaptesprezece ani, un copil. Există norme internaționale care stipulează foarte clar cum trebuie, uh, ce tratament trebuie să primească minorii în închisoare. Între timp el a mai crescut, dar nu-i merge bine absolut deloc. Nici, celorlal, nici celorlalte, celorlalți oameni, sute de oameni arestați uh, în rând cu el Uh, nu le merge bine. Iar uh, procesul acesta se derulează într-o manieră ciudată. Uh, toți deținuții primesc aceeași sentință și sunt învinuiți în același motiv. Noi vedem Egiptul ca un partener al nostru, un partener strategic într-o zonă plină de neliniști, un partener care trebuie să ne ajute să stabilizăm regiunea. Dar uh, ne înșelăm singuri, pentru că este o țară care face ca regiunea să fie destabilizată. Este uh, o altă versiune a regimului lui Mubarak. Și am văzut ce se întâmplă cu acești oameni după ce zeci de ani au fost uh, oprimați. Lucrurile continuă în același fel și noi pur și simplu închidem ochii. Cerem ca Ibrahim Halava să fie eliberat și în rest Uh, vedem că nu analizăm și celelalte probleme. Sunt atâtea alte nume, sunt atâția jurnaliști europeni care au fost și ei judecați. Toată lumea merită dreptate. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, doamna Harkin. Mulțumesc. Ibrahim Halawa și cu mine avem mai multe lucruri în comun. Două dintre acestea ar fi că suntem cetățeni irlandezi și cetățeni europeni. În acest context și mai ales pentru Ibrahim Halawa era minor când a fost arestat, cer autorităților egiptene să îl elibereze imediat și necondiționat și să-l predea autorităților irlandeze. Am folosit termenii imediat și necondiționat pentru că Ibrahim Halawa a petrecut 849 de zile în închisoare și procesul lui a fost amânat de 10 ori. Am folosit termenii imediat și necondiționat pentru că Ibrahim Halawa a fost declarat prizonier de conștiință de către Amnesty International. Am folosit aceste cuvinte pentru că Ibrahim Halawa și 493 de alți indivizi așteaptă un proces colectiv fără să aibă nicio garanție că acesta va fi liber și corect. Am folosit termenii imediat și necondiționat pentru că guvernul irlandez l-a reprimat, deși ar fi putut fi eliberat în uh, baza unui decret prezidențial. În cele din urmă cer uh, intervenția autorităților irlandeze și mulțumesc și colegilor uh, din Parlament irlandez care au menționat acest subiect în Parlament de mai multe ori și mai ales colegului Boylan care s-a asigurat că acest nume și acest caz nu vor fi date uitării. Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Kelly. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru cooperare pe marginea acestei rezoluții. Iată, rezultatul este unanimitatea. Mulțumesc coautorilor, mai ales lui Marianne Harkin și Lynn Boylan. Lynn Boylan a făcut asta din proprie inițiativă, a adus familia aici și acest lucru ne-a determinat să facem o uh, rezoluție. Da, avem un partener strategic avem o bună cooperare pe multe fronturi cu Egiptul, dar în cazul lui Ibrahim Halawa vedem că lucrurile sunt pur și simplu inacceptabile. Un cetățean irlandez de 17 ani, care a fost la protestele din Cairo în 2013, a fost uh, arestat și uh, e uh, deținut de atunci în niște condiții diabolice care nu respectă absolut nicio convenție în vigoare, cu atât mai puțin drepturile minorilor. Facem acum un efort împreună cu Ministrul pentru Afaceri Externe și Guvernul Irlandez pentru a convinge autoritățile egiptene să rezolve această problemă și să uh, ne-l dea înapoi pe Ibrahim Halawa în Irlanda. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc. Are cuvântul acum un minut doamna Lynn Boylan. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să o salut pe sora, pe, să le salut pe surorile lui Ibrahim Halawa, două dintre ele care au venit aici să-și reprezinte fratele. Sunt mândră că am avut șansa să lucrez cu ele în ultimii doi ani. Această rezoluție condamnă pe bună dreptate faptul păi- că Ibrahim, care era minor la vremea când a fost arestat, um, așteaptă un proces colectiv. Nu va putea nici să depună mărturie, nici să asiste la proceduri. Salut faptul că întregul spectru politic susține această rezoluție și mai ales colegii din Irlanda. Alții s-au referit la conținut și la cazul lui Ibrahim Halawa, așa că eu aș dori, în schimb, să vă citesc cea mai recentă notă pe care a reușit soare. Astăzi împlinesc 20 de ani și pentru a treia oară îmi petrec ziua de naștere singur. Aș vrea acum să trimit toate gândurile mele bune tuturor celor care cred în libertate și apără umanitatea, celor care veghează noapte de noapte și și amintesc pe cei slabi și pe cei oprimați. Eu nu vă cunosc personal, dar de câte ori apune soarele, mă rog pentru voi ca să um, luminați calea către libertate. Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamnă Boylan. Un minut, domnul Panzeri. Grazie. Mulțumesc. Ibrahim Halawa riscă o condamnare foarte dură în cadrul unui proces în masă, cum s-a amintit, pentru participarea sa la manifestarea din centrul orașului Cairo din 2013, în august 2013. Chiar dacă atunci avea doar 17 ani, deci era minor în momentul arestării, Curtea egipteană nu a ținut cont de acest lucru și astfel a încălcat Convenția Internațională pentru Drepturile Copilului, la care Egiptul este parte. Ehm, Ibrahim Halawa a fost eh, supus torturilor și altor proaste tratamente în timpul detenției eh, și dacă e considerat vinovat, riscă pedepsa cu moartea. În mai 2015, Egiptul a, a condamnat la moarte cinci persoane, dintre care una era de aceeași vârstă ca și Ibrahim Halawa orice uh, pedeapsă cu moartea este greșită, dar este cu atât mai greșită uh, când este uh, condamnarea este a unei persoane care a, în momentul faptelor avea 17 ani. Um, suntem preocupați și cerem eliberarea lui Ibrahim Halawa și a celorlalți deținuți care au manifestat în acea zi. Mulțumesc. S-au încheiat astfel intervențiile autorilor și acum intervenție în numele grupului poli- grupurilor politice, mai întâi de la PP, domnul Hayes. Mulțumesc, uh, mă alătur colegilor care au vorbit, îi felicit în special pe cei care au făcut campanie necontenit în ultimii ani pentru Ibrahim Halawa, mai ales doamna Boylan. Ibrahim Halawi nu este doar un simplu cetățean irlandez, așa cum a spus doamna Harkin, el este un cetățean al Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană e construită pe libertate, drepturi și uh, drepturi fundamentale ale omului, uh, lucruri uh, stipulate în legea europeană. Ne așteptăm ca Uniunea Europeană să creadă și să aplice aceste drepturi, după cum ne așteptăm la acest lucru și din partea terțelor state cu care noi avem relații. Cer autorităților egiptene să ia notă de faptul că acest Parlament vorbește pe o singură voce astăzi să aplice legea 140 care cere un decret prezidențial prin care Ibrahim Halawa să se poată întoarce în Irlanda. S-a mai întâmplat, există precedente, deci trebuie să ne exprimăm pe o singură voce, iar astăzi uh, acest lucru a rezultat foarte clar. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune președintele. În numele SND are cuvântul domnul Weidenholzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Halawa este într-o situație tragică care arată ce se poate întâmpla unui singur individ atunci când drepturile omului nu sunt luate în serios de stat. Autoritățile egiptene au, uh, nu au dovedit uh, că le respectă în acest caz. Ibrahim Halawa este un caz individual uh, un exemplu de încălcare a drepturilor omului și a statului de drept de către Egipt și este foarte dureros pentru că Egipt este un partener important pentru noi. Noi uh, apreciem ajutorul Egiptului în combaterea terorismului și ne interesează foarte mult evoluția acestei țări. Dar, dragi colegi, stabilitatea nu este posibilă decât atunci când democrația și statul de drept sunt respectate. Altfel, avem de-a face cu o oală cu presiune care va face implozie. Mulțumesc în numele ALDE, doamna Șache. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În Egipt, drepturile omului, statul de drept, dreptul la proces liber și libertățile fundamentale sunt călcate în picioare. Ehm, acest regim a făcut deja multe victime. Egipțenii doresc libertate și democrație. Spun că represiunea acum este eh, și mai mare decât în timpul președintelui Mubarak. Nu putem să închidem ochii. Cooperarea ehm, cu această țară este sursă de stabilitate frăția musulmană spune că dorește ca democrația, justiția să câștige teren. Nu. Eu nu cred că e așa. Eu mă tem de dogma și se, uh, atitudinea sectară a acestora. Cei care au demonstrat în 2013 ca Ibrahim Halawa uh, sunt uh, uh, nevinovați până li se dovedește vinovăția sau ce ar trebui să fie. Drepturile lor trebuie respectate. Un proces în masă nu poate fi un proces uh, liber. Și având în vedere că unii din suspecți nu au fost prezenți, uh, procesul uh, a fost amânat și condițiile de detenție din Egipt sunt uh, bine cunoscute. Cerem eliberarea lui Halawa conform unui decret din dreptul egiptean 140. Mulțumesc și acum din partea EFDD, domnul James. Morning. The British have a Mulțumesc. Se spune în Anglia că ai un elephant in the room, uh, un subiect foarte spinos uh, pe care nimeni nu vrea să-l abordeze. În ceea ce privește drepturile omului, Uniunea Europeană are propriul subiect uh, spinos și anume Turcia. Spun asta aici pentru că la fiecare sesiune din Strasburg noi punem pe tapet uh, abuzuri față de drepturile omului. Astăzi ne preocupă cazul domnului Halawa, dar Turcia este o țară care va primi 3 miliarde de euro pentru fluxul migratoriu și nu cerem nimic în schimb în ceea ce privește standardele față de drepturile omului și abuzurile. Ce mesaj transmitem noi astfel? Tare aș vrea să văd un lucru pozitiv în urma uh, discursului discursurilor de astăzi, dar uh, cred că mm, sunt doar vorbe în vânt și, stand, și duble măsuri. Pentru că ar trebui să vedem ce se întâmplă în primul rând cu aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Până nu facem asta, nu vom înlătura dubla măsură pe care o aplică mereu și mereu această instituție, unor cazuri precum cel al domnului Halawa și nu numai. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum Domnul Mulțumesc. Ibrahim Halawa este un tânăr cetățean irlandez de origine egipteană care e închis în Cairo împreună cu alte peste 400 de persoane din 2013. Îi se reproșează tot soiul de acțiuni, uh, distrugere, de la distrugere până la crimă. Drepturile domnului Halau au fost grav încălcate. Sun, el se află în închisoare fără proces, a fost torturat, nu, este, nu se bucură de servicii medicale și mai mult decât atât riscă să primească pedeapsa cu moartea. Însă, autoritățile egiptene ne spun că n-au încălcat nici cum drepturile domnului Halawa și ne prezintă frumos care sunt acuzele care îi se aduc. Există posibilitatea de a fi grațiat, există act normativ în acest sens. Domnul Halawa este doar un caz din multe în plan mondial. E important că acordăm atenție acestui uh, caz și este important ca ambasada irlandeză să urmărească îndeaproape cazul său. Dorim ca această persoană să fie eliberată indiferent de sentința pronunțată. Egiptul este o țară apropiată de Uniunea Europeană din punct de vedere economic și bineînțeles că nimeni nu vrea să pericliteze aceste relații din cauza cazului lui Halawa, dar sunt atâtea și atâtea alte cazuri similare care până acum au fost ignorate. Ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să vegheze la rezolvarea acestor cazuri. Sunt cetățeni europeni uh, pe care trebuie să-i protejăm. Și uh, să știți că se întâmplă lucruri similare și la fel de grave chiar și în Europa. Mulțumesc, domnul Venta, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Halawa avea 17 ani atunci când a fost arestat alături de alți 493 de oameni în timpul unor demonstrații de la Cairo. Este amenințat acum de pedepsa cu moartea în ultimii ani uh, au uh, fost condamnați din ce în ce mai mulți oameni la pedepsa cu moartea, 12 oameni în acest an. Um, dar uh, dreptul de a demonstra este un drept al omului. Ibrahim Halawa a intrat în greva foamei în închisoare. El și ceilalți merită un proces conform standardelor internaționale se spune că a fost și torturat. Fac apel la adresa autorităților uh, egiptene să-l achiteze pe Halawa, un cetățean european. Egiptul trebuie să ratifice convenția privind interzicerea torturii și uh, interzicerea pedepsei cu moartea. Mulțumesc, care cuvântul domnul, doamna Otinger uh, de Gering. Łamania praw człowieka w Egipcie budzą ogromny niepokój międzynarodowy. Mulțumesc. Încălcările drepturilor omului sunt uh, foarte preocupante, iar um, autoritățile egiptene ignoră drepturi de bază, cum ar fi libertatea de exprimare sau de întrunire. Ibrahim Halawa este în închisoare de mai mult de 2 ani, este unul din aproape 500 de prizonieri de conștiință și este în pericol de uh, a fi uh, condamnat la pedepsa cu moartea. Acest proces nu se poate desfășura din motive logistice, pentru că nicio uh, sală de audiență nu intră atât de mulți uh, inculpați. Armata și uh, poliția au um, luat cu asalt moscheea unde se refugiaseră unii uh, dintre demonstranți, mulți și-au pierdut viața, alții au fost arestați și le-a fost încălcat uh, libertatea de exprimare și de întrunire, după cum spuneam. Cerem autorităților să elibereze necondiționat pe toți cei condamnați de încălcarea, uh, pe toți cei uh, inculpați în acest proces, în conformitate cu Convenția Drepturilor Omului, toți cetățenii au dreptul la un proces clar și liber. Mulțumesc, doamnă Geringer. Aici se încheie lista de vorbitori. Avem și câteva intervenții la uh, Catch the Eye, le acceptăm pe toate și începe domnul Polceac. Děkuji za udělení slova, pane předsedo. <clears throat> Já vyznám... Mulțumesc. Universalitatea drepturilor omului e un lucru de la sine înțeles pentru mine. Mă șochează acest caz. Este un cetățean irlandez, un cetățean european și aș vrea să aduc aminte tuturor că delegația noastră adesea merge în străinătate și de fiecare dată când călătorim ar trebui să ne gândim la să trimitem o comisie specială, de fapt, care să vorbească cu autoritățile și instituțiile egiptene și să ne organizăm mai bine. Nu pot să-mi imaginez cum e să fii în locul uh, lui Ibrahim Halawa, într-o, într-un centru de detenție murdar, așteptând să se întâmple ceva. Iar în ceea ce privește procesul liber, nu poate fi vorba de așa ceva. Delegațiile noastre trebuie să meargă să-i vadă pe acești oameni. Nu este primul caz, nu este singurul și nu este doar Ibrahim Halawa în această situație. Nu este singurul despre care uh, am fost nevoit să vorbim. Am discutat și despre cetățeni uh, din regiunea Baltică deținuți exact la fel și de aceea am vrea să-i vizităm mai des pe acești deținuți. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Marias, un minut. Mulțumesc, domnule președinte Dezbatem astăzi despre un cetățean irlandez, Ibrahim Halawa, un cetățean european care este, riscă pedeapsa cu moartea în Egipt uh, pentru că a participat la demonstrații la Cairo. Autoritățile egiptene uh, încă nu um, au organizat procesul. Acesta a tot fost amânat. Dar uh, pedepsa cu moartea este posibilă. Um, dar durează ani de zile. Cerem autorităților egiptene să le libereze pe Ibrahim Halawa și ne exprimăm solidaritatea cu colegii irlandezi din Parlament. Uniunea Europeană trebuie să continuă să facă presiuni pentru abolirea pedepsei cu moartea, indiferent unde mai există aceasta și să se asigure că țările care o aplică încă vor respecta pe viitor standardele internaționale. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Iacovcici. Mulțumesc, domnule președinte. Ibrahim Halawa este cetățean irlandez. Este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene. Și este obligația noastră să purtăm această discuție în Parlamentul European. Dorim să cerem doamnei Mogherini să uh, discute cu uh, prietenii. Trebuie să discutăm despre eliberarea domnului Halawa și despre împiedicarea executării pedepsei cu moartea. Egiptul este un stat partener și prieten și dorim să cooperăm cu Egiptul, însă, în același timp, Egiptul are obligațiile sale față de Uniunea Europeană mai ales în ceea ce îi privește pe cetățenii noștri, pe un cetățean irlandez, un stat membru. Ne așteptăm ca președintele Sisi să își folosească decretul prezidențial pe care îl are la dispoziție pentru a pune capăt acestei povești. Ar fi cea mai bună cale ca Egiptul să demonstreze că dorește să colaboreze cu noi. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat această dezbatere și am ținut să intervin ca să mulțumesc pentru efortul și pentru acordul transpartinic. Mulțumesc tuturor celor care, sunt, se, care se îngrijorează de situația cetățeanului irlandez în cauză. Și mă interesează foarte tare ca autoritățile egiptene să înțeleagă îngrijorările noastre, să uh, asculte mesajul nostru. Trebuie ca împreună cu autoritățile egiptene să găsim o soluție pentru ca uh, Ibrahim Halawa să fie eliberat și trimis acasă la familia sa. În timp ce noi vorbim aici, el suferă în închisoare. Și N-am cum să-mi imaginez cum e așa ceva. Ieri am avut decenarea premiului Saharov și am auzit de o situație similară. Deci mulțumesc acestei instituții. Sper ca uh, la final să obținem rezultatul pe care ne-l dorim cu toții. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Un minut, doamna Childers. Um, mulțumesc, domnule președinte. Sper că dezbaterea de azi uh, Uh, va însemna ceva pentru familia lui Ibrahim, dintre care, uh, pentru că surorile uh, sale se află printre noi. Nu e vorba doar uh, o problemă de nerespectarea drepturilor omului, ci și de nereprezentarea uh, drepturilor copil, copilului, pentru că Ibrahim avea 17 ani când a fost aruncat în închisoare. Câți alții au fost închiși la aceeași vârstă, câți alții și-au pierdut viața. Mm, închipuiți-vă ce înseamnă să fii un minor, un copil, dacă ar fi fost copilul nostru. Uh, Uh, Ibrahim, uh, să nu uităm că este cetățean irlandez. Sper că autoritățile egiptene ne ascultă și sper că își însușesc uh, preocupările Uniunii Europene. Aici e vorba de drepturile copilului, nu doar de drepturile omului adult. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Clun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru șansa de a participa la această dezbatere. Aș vrea să le mulțumesc uh, din capul locului tuturor celor care au susținut această moțiune și să o felicit pe doamna deputat Boylan, care a făcut eforturile necesare ca să ajungem până aici. Vreau să salut membrii familiei lui Ibrahim care sunt aici ca să asiste la dezbatere. Cel mai important, după părerea mea, este că acest tânăr, este faptul că acest tânăr era un copil când a fost arestat, avea 17 ani și cred că acest lucru trebuie să ne preocupe în primul rând în deliberările noastre. A trecut timpul, acum Ibrahim are 20 de ani și uh, vreau ca și ceilalți să fac apel la autoritățile egiptene să se recunoască că e vorba de un cetățean irlandez, de un cetățean european. Cer să fim ascultați și să fie eliberat Ibrahim ca să se poată întoarce în Irlanda la familia lui Înțeleg că Egiptul are propriul său sistem, dar uh, un tânăr uh, a fost ținut în închisoare atât de mult timp fără să aibă dreptul la un proces. Am înțeles că procesul a fost din nou uh, amânat săptămâna aceasta pentru sâmbătă, dar haideți să nu uităm că e doar, era doar un minor când a fost arestat. Este un element extrem de important. Domnule comisar, ați, aveți cuvântul. Ați observat că avem aici o mare unanimitate, nu doar uh, colegii din Irlanda sunt de acord, ci toți colegii din Parlament. Suntem profund îngrijorați. Iată, unul din cetățenii noștri ar putea să se confrunte cu pedeapsa capitală. Un uh, cetățean irlandez-egiptean care, se, uh, care are în față nu doar riscul unei sentințe prelungite, ci chiar pedeapsa cu moartea. Am uh, monitorizat îndeaproape situația lui Ibrahim Halawa de la arestarea acesteia în 2013. Vicepreședinta Federica Mogherini chiar ea a păstrat uh, legătura cu autoritățile irlandeze și egiptene pentru a analiza acest caz. E o chestiune consulară, dar noi am făcut tot posibilul pentru a susține autoritățile irlandeze în așa fel încât acestea să reușească să obțină eliberarea lui Ibrahim Halawa și am încercat să ne coordonăm cu toții. Totodată, am încercat să abordăm problema și într-un context mai amplu, într-un efort european de a cere respectarea drepturilor omului în Egipt. Luna trecută am reluat dialogul politic pe drepturile omului cu Egipt pentru prima dată în cinci ani și este un lucru relevant cu atât mai mult pentru acest caz, astfel încât cerem Egiptului să uh, recunoască standardele internaționale cu privire la un proces egal. E vorba și just, e vorba de un proces uh, neîntârziat, iar uh, Egiptul trebuie să se abțină de la procesele incorrecte care să, uh, să rezulte în sentințe în masă. Ne opunem ferm utilizării pedepsei capitalei în orice împrejurare iar în acest sens vom continua dezbaterea cu Egiptul. Se va întâmpla în cadrul acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Egipt, astfel încât vrem să vedem îmbunătățiri în ceea ce privește procedurile judiciare și avem în vedere și pe minorii care sunt în aceleași centre de detenție cu adulții și nu în centre de detenție juvenilă. Sunt minori judecați exact ca și adulții și nu după standarde juvenile. Iar Ibrahim Halawa, nu uitați, a avut 17 ani la momentul arestării. De asemenea, Uh, ne deranjează procesele în masă care încalcă normele în vigoare. Trebuie ca uh, răspunderea penală să fie asumată față de fiecare individ în parte. Nu poți uh, să oferi o sentință în masă și să aduci acuze în masă față de un grup de oameni și apoi să reții oameni încălcând articolul 9 din Convenția cu privire la drepturile civice și politice. Ne bucură buna cooperare cu această instituție în efortul comun de a îmbunătăți situația drepturilor omului din Egipt. Contăm pe sprijinul dumneavoastră constant în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie. Grazie. Mulțumesc. Astfel s-a încheiat dezbaterea. Bună ziua tuturor! Am primit uh, șapte propuneri de rezoluție în urma dezbaterii și acum